fi de asemenea publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la săptămâna aceasta. În conformitate cu articolul 137 s-a adoptat proiectul de ordine de zi adoptat de către Conferința Președinților și a fost înaintat. Nu există niciun amendament pentru astăzi. Trecem la miercuri, la marți, îmi cer scuze, grupul PPE a cerut un, o întrebare orală către Comisie cu privire la discriminarea împotriva camioanelor din Lituania la granița rusă. A cerut să pună pe ordinea de zi acest punct. Cine dorește să ia cuvântul despre acest uh, ordin, această modificare cerută? Domnule Caspari, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați colegi, de câteva zile avem uh, o situație destul de clară care s-a creat. Autoritățile ruse acționează arbitrar împotriva șoferilor de tir din Lituania. Aceștia sunt acompaniați în mod forțat, trebuie să-și descarce toată marfa pentru ca să fie controlată îndeaproape. Este clar o șicanare evidentă înaintea summitului uh, de la Vilnius, care este prevăzut pentru în curând. De asemenea, au adăugat măsuri suplimentare astăzi. Autoritățile ruse, după cum am citit în această dimineață, nu au informat uh, Comisia Europeană despre motivul pentru care au oprit orice import de lactate din Lituania stimați colegi, consider că este absolut inacceptabil să se creeze o astfel de situație în care Rusia să se răzbune împotriva unei țări care are și președinția Consiliului, adăugând și adoptând măsuri uh, care sunt evidente numai pentru a șantaja această țară în uh, amontele summitului de la Vilnius. Aș vrea să vă rog să se discute acest lucru la noi în Parlament. Această întrebare a fost deja uh, formulată de către colegi și ne-am bucurat dacă ați adopta-o. Mulțumesc. Domnul Svoboda vorbește, vrea să dore, vorbească pentru această moțiune. Domnule Svoboda, da, mulțumesc. Vreau să susțin această cerință de punere pe ordinea de zi. Mi se pare scandalos cum acționează Rusia împotriva Lituaniei, ceea ce are legătură și cu eforturile Lituaniei în legătură cu summitul de la Vilnius uh, pentru parteneriatul estic. Se dorește clar sabotarea acestui summit și măsurile care s-au luat și împotriva Moldovei și Ucrainei înainte ne amintesc de acestea. Am fost de curând la granița între Estonia și Rusia și am văzut cu ochii mei ce se întâmplă cu tirurile lituaniene, cum sunt și canate la graniță și cum sunt tratați șoferii de tir uh, în acest context. Mi se pare foarte important ca Parlamentul European să ia poziție foarte clar prin această întrebare orală pentru a se exprima împotriva unei astfel de măsuri. Mulțumesc! Dorește cineva să vorbească împotriva acestei cereri de punere pe ordinea de zi? Nu este cazul, atunci haideți să votăm acest amendament al ordinii de zi și aș, dacă sunteți de acord, marți, după dezbaterea despre relațiile Uniunii Europene cu Taiwan, va ajunge pe ordinea de zi acest punct. Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc dacă sunteți împotriva acum și abțineri. Dacă așadar a fost adoptat, se va pune pe ordinea de zi acest punct. Doamna Timor a ridicat cuvântul, vă rog. Mulțumesc, da, despre marți la uh, votul asupra acestui punct, ați întrebat doar cine sunteți, cine e pentru și după aceea ați spus că se adaugă pe ordinea de zi după relațiile comerciale cu Taiwanul. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că punctul pe care noi l-am uh, discutat la conferința președintelor despre în timpul de zbor al timpii de zbor și de pauză ai piloților vor ajunge și mai târziu. Aș vrea să vă rog ca acest punct să se tragă mai devreme atunci pe ordinea de zi, să-l discutăm puțin mai repede ca să poată exista și o reacție din partea piloților și a opiniei publice. Doamnă Țimăr, aveți dreptate, spune președintele. Punctul pe care l-ați menționat dumneavoastră va fi înaintat, într-adevăr, va aluneca mai jos, îmi cer scuze, n-am știu unde să pun acest punct altfel. De altfel, acolo ați și cerut să fie introdus uh, acel punct despre Lituania, nu? Îmi pare rău, spune președintele. Bun, trecem mai departe la marți. Se cere modificarea titlului despre la politica Uniunii Europene în uh, spațiul mediteranean. Trebuie să participe Consiliul la, la această reuniune și de, la această dezbatere și trebuie să se spune că este vorba de declarația uh, Uh, Consiliului și a Comisiei despre fluxurile migratorii în zona mediteraneană, având în vedere evenimentele recente din Lampedusa. Dau cuvântul acum din partea PPL-ului, domn, PPL-ului domnului Peyton. Domnului Iacolino, îmi cer scuze. Da, domnule Iacolino, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit și dumneavoastră înainte uh, despre această, uh, această tragedie. 200 de cadavre au fost uh, acum aduse la mal și probabil că această tragedie se va continua, probabil că sunt 360 de morți aproximativ o tragedie incredibilă la un pas de insulă, nampeduza. Noi, ca grup PPE, am cerut uh, să se pună această discuție pe ordinea de zi pentru că s-a întâmplat în aceeași zi această tragedie când uh, domnul Barroso și doamna comisar Malmström merg uh, în mod corect și just normal după așa ceva în, la, în Lampedusa. Această solidaritate care este necesară din partea instituțiilor europene în fața uh, astfel de tragedii și din, din partea uh, instituțiilor europene față de refugiați. Cerem de aceea să facem însă și un pas înapoi, adică discuția ar putea să aibă loc la 17 aproximativ, așa cum a fost prevăzut, în prezența absolut necesară a Comisiei la această dezbatere, domnului Barroso și al Consiliului. Vrem să vă amintim, domnule președinte, că mâine Consiliul European va avea posibilitate de a se confrunta în mod constructiv uh, cu aceste evenimente și sperăm că aceste întâlniri și principiul de solidaritate de care s-a vorbit atâta timp să în fine să ducă la un rezultat concret. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Iacolino. Cine dorește să uh, vorbească pentru această cerere? Domnule Svoboda. Domnule președinte, aș dori să sprijin acest lucru și asta pentru că este foarte important să ducem dezbaterea cu Barroso și cu doamna comisar Malmström, astfel încât să putem și vota la timp. Întreaga Europa trebuie să-i ajute pe acești oameni. Însă eu sper ca cineva să-i ajute și pe acei pescari care, uh, sub amenințarea unei inculpări, i-au ajutat uh, pe um, acești um, imigranți nu se poate ca pe de o parte să ajutăm pe oameni și pe de altă parte să îi uh, pedepsim pe cei uh, care la rândul lor au încercat să-i ajute. E bine, toate acestea ar trebui să le dezbatem împreună cu președintele Comisiei și cu doamna comisar. Mulțumesc. Mulțumesc. Dorește cineva să se exprime împotriva acestei propuneri? Doamna Harms, doriți să, doriți să interveniți împotrivă? referitor la rezoluție? Vă rog, aveți cuvântul. Din câte știu, um, ați aflat asta, uh, susținem ideea de a, se de a se schimba numele dezbaterii, însă pentru a prelua ceea ce a citat domnul Svoboda din uh, presă astăzi, pentru a ne decide dacă doar vrem să plângem cu lacrimi de crocodil sau chiar vrem să schimbăm ceva, noi am vrea ca acest punct de pe ordinea de zi să uh, fie acompaniat de, către o, de o rezoluție. Președintele, mulțumim, doamnă Harms. Propunerea este această dezbatere cu rezoluție. Gut, also. În regulă. Însă până una alta, pentru miercuri nu există niciun fel de obiecție. Așteptați numai o clipă, vă rog. Întâi. Bun. Declarația uh, a Consiliului și Comisiei referitor la uh, imigrație, luând în considerare evenimentele actuale. Doamna Harms, în plus, a solicitat să fie vorba de o dezbatere cu rezoluție. Domnul Iacolino are cuvântul. Tanto per confermare da, iau cuvântul pentru a vă confirma, așa cum a spus-o și domnul Zvoboda, că este absolut necesar să avem uh, o confruntare, să avem o dezbatere și nu să mai avem o problemă care este absolut redusă la statul membru respectiv. Trebuie să avem o responsabilitate comună. Când se întâmplă așa ceva, trebuie să înțelegem că este nevoie de o responsabilitate comună. Însă nu credem că astăzi este neapărat momentul să facem o rezoluție care să găsească, să, la, care să aducă cu sine o soluție. Nu avem nevoie, de fapt, de tensiune suplimentară. Avem nevoie de o unitate din partea întregului Parlament. Da, domnule Iacolino, o să uh, consider că acesta este o luare de cuvânt împotriva rezoluției, dacă nu greșesc, nu? Spune președintele. Ja, ja. Ich, Harms hat die... Doamna Harms a solicitat uh, rezoluția, domnul Iacolino a fost împreun, împotrivă. Am să-i dau cuvântul doamnei Timăr. Presupun că dorește să, fi, să uh, apere o poziție pentru rezoluție. Da, doresc să sprijin propunerea doamnei Harms, astfel încât acest punct de pe ordine de zi să fie acompaniat de o rezoluție. Cred că este momentul să spunem foarte clar ce trebuie să fie schimbat. Atât referitor la Italia, dar și în interiorul uh, uh, Uniunii Europene pentru ca statele să-și asume responsabilitatea și astfel de situații să nu se mai repete. Bun. Votăm întâi schimbarea ordinii de zi. Domnul Svoboda, aș dori să propun uh, ca rezoluția să fie redactată pentru a doua sesiune din octombrie. Nu se poate ca imediat după ce președintele vine și ne explică situația din Lampedusa uh, să avem o rezoluție. Aș vrea să avem asta în două săptămâni, în sesiunea octombrie 2, astfel încât să putem încheia dezbaterea pe acest subiect. Bun, vom reveni la asta. Întâi să votăm uh, punerea pe acestui punct pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă în unanimitate. Bun. Acum s-au propus două metode de a uh, proceda. Și anume, o rezoluție în această săptămână sau o rezoluție în a doua uh, sesiune din octombrie în lumina uh, celor ce ne vor fi spuse de către președintele Comisiei și uh, doamna comisar Malmström. Doamna Harms. Bun, să cădem de acord asupra acestui lucru. Dacă vom face această rezoluție în octombrie 2, atunci uh, dacă suntem de acord că, va, că se va întâmpla asta, sunt de acord să fie în, aceast, în a doua sesiune din octombrie. Deci, Spune președintele, avem o singură propunere. Rezoluție în octombrie 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă ca atare. Mulțumesc! Nu mai am propuneri pentru miercuri, trecem la ziua de joi. Grupul Verzilor solicită o declarație a Comisiei referitoare la uh, arestarea activiștilor Greenpeace din Rusia ca prim punct pentru uh, ordinea de zi de joi. Această Um, declarația ar urma să fie urmată de, uh, de câteva intervenții ale grupurilor. Doamna Harms, la pregătirea acestei solicitări mi-am dat seama din grupuri că există temerile că în această plenară discutăm prea multe lucruri ce țin de Rusia și Moscova. Din punctul meu de vedere, în, la această acțiune este mai degrabă vorba de faptul că trebuie să ne exprimăm uh, referitor la importanța organizației Greenpeace ca, o ma, ca un mare ONG uh, internațional și la modul în care uh, sunt tratate aceste vapoare. A început cu Rainbow Warrior, astăzi este vorba de Arctic Sunrise. Uh, am aflat despre foarte multe lucruri din lume pentru că a fost posibil prin aceste vase să se uh, ducă acțiuni pașnice. Acuzația de piraterie este dincolo de orice, de orice poate fi acceptabil în acest sens și guvernul uh, neerlandez, guvernul, guvernul olandez va, va fi foarte strict aici. Cred că ar trebui să avem o dezbatere joi și să uh, Uh, adoptăm în următorul plen o rezoluție, așadar în uh, plenul octombrie 2. Cine dorește să intervină, spune președintele, pentru această propunere? Nimeni. Nimeni. Cine dorește să intervină împotrivă? Bitte uh, Thank you, Mr. President. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a mă pronunța împotrivă, vreau să vă spun că acest subiect este foarte important, să ne punem de acord cel puțin în privința importanței acestui subiect, în ceea ce privește Greenpeace și uh, Rusia. Joi dimineață vom avea o întrebare orală în legătură cu uh, statul de drept și drepturile omului în Rusia și, cu tot respectul, aș vrea să vă propun să avem ocazia în acea dezbatere să aducem în discuție chestiunile importante și să ne transmitem mesajul cu acea ocazie. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă McGuinness. Asta a fost o intervenție împotriva propunerii. Întâi, supun la vot propunerea verzilor, și anume declarația uh, Comisiei referitor la arestarea activiștilor Greenpeace să fie primul punct de pe ordinea de zi de joi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? din punctul meu de vedere, este respins. Dar dacă doriți să verificăm, verificăm electronic. S-a deschis votul. Am alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? A votat toată lumea? Au, au votat toți colegii? S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. Doamnă McGuinness, dacă aveți o propunere alternativă, vă dau cuvântul. Vreau să clarific că eu cred că trebuie să includem acest punct în dezbaterea care include întrebarea orală legată de Rusia. Aș put, ați putea să țineți cont de această propunere, domnule președinte, pentru ca acest subiect să intre în dezbaterea de joi dimineață? Ja, das ist, äh, glaube ich, Frau McGuinness. Ich sehe Ihre Intention, aber. McGuinness, văd intenția dumneavoastră, dar miercuri vom discuta despre cu totul alte subiecte și nu cred că putem amesteca uh, toate lucrurile și am să vă rog să nici nu faceți asta. Doamna Harms, încă o dată, punct de ordine aș dori totuși să cădem de acord uh, că mm, vom aborda acest subiect. Chiar da, pentru că acum nu vrem să avem un, o supraîncărcare cu subiecte legate de Rusia, e bine, în 14 zile să abordăm acest subiect. Cei uh, care pregătesc plângerea în fața uh, instanței maritime internaționale uh, așteaptă un astfel de semnal. Președintele, doamnă Harms, vă fac o propunere. Voi introduce acest punct în proiectul de ordine de zi, care apoi va fi discutat în conferința președinților și apoi grupurile pot să vadă dacă doresc acest punct pe ordinea de zi din octombrie 2 și dacă da, în ce zi. Foarte bine. Mai dorește cineva să intervină? Nu este cazul, deci ordinea de zi este adoptată ca atare. Mulțumesc! Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi și anume întrebare cu, sol cu solicitare de răspuns oral, situația de pe piața europeană a carbonului în 2012. Întâi are cuvântul